Următoarea reuniune are loc mâine de la orele 8.30 până la 13.30. Ordinea de zi a fost publicată, o puteți accesa pe pagina de internet a Parlamentului European.